Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Suntem uh, sub presiunea timpului. Ordinea de zi adoptată, cred că nu sunt obiecții. Vreau să, mă, să vă comunic rapid faptul că reprezentantul SEAE dorește să ia cuvântul scurt înainte de discutarea raportului privind Serbia. Pentru că în Franța a fost arestat fostul premier al Kosovo, Ramuș Karadinaj, și aș dori să-mi exprim cu această ocazie tot regretul pentru uh, soldații uciși la Ierusalim acum câteva zile, tot regretul pentru moartea lor, toate condoleanțele. O delegație a noastră a fost la fața locului și uh, acest atentat s-a întâmplat chiar într-un loc unde am fost și noi împreună cu o delegație de la Knesset. Îl văd, văd acel loc în fața ochilor la modul foarte concret și cred că este important să transmitem colegilor din Knesset condoleanțele noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprobare. Procesele verbale vor uh, urma procedura obișnuită și deci sunt aprobate. Și acum trecem la subiectul Saharei Occidentale. Nicholas Westcott, directorul general pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, ne va vorbi despre relațiile dintre UE și Maroc în urma hotărârii CJUE în cauza Consiliul versus Front Polisario. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman, and it's a pleasure to be back uh, before AFET. Uh, Happy New Year to all those of you who have not yet had... Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să urez la mulți ani celor care nu m-am întâlnit încă. Chiar înainte de Crăciun, în 23 decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a uh, adoptat o hotărâre în uh, cazul apelului făcut de Consiliul UE referitor la o hotărâre a tribunalului în legătură cu decizia Consiliului privind acordul pe agricultură UE-Maroc. În 23 decembrie s-a întâmplat și concluzia a fost că uh, apelul Consiliului a fost uh, acceptat, susținut și deci s-a anulat hotărârea tribunalului din 10 uh, decembrie 2015. Rezultatul acestei hotărâri este că decizia Consiliului care încheie acordul pe agricultură UE Maroco rămâne valabilă și nu mai este anulată, nici măcar parțial, așa cum se ceruse inițial uh, în hotărârea curții. Trebuie să subliniem faptul că uh, prin acest apel pe care Consiliul l-a depus uh, în unanimitate, deci cu sprijinul tuturor statelor membre, mai multe dintre ele luând chiar cuvântul în procedura de la curte pentru a susține argumentele serviciului juridic al Consiliului. Și imediat după hotărârea curții, tot în 23 decembrie, a fost uh, emisă o declarație comună de către uh, ministrul de externe al Marocului și Federica Mogherini, declarație prin care ambele părți uh, luau notă de hotărârea curții remarcau că acea cauză a fost considerată neadmisibilă și au decis să analizeze implicațiile ulterioare ale hotărârii și, aco- și, uh, și au exprimat și dorința de a colabora pentru a pune la punct detaliile uh, punerii în aplicare a parteneriatului privilegiat între UE și Maroc. În această declarație s-a reafirmat importanța strategică a Marocului ca partener pentru Uniunea Europeană. Maroco e, Marocul este un partener cheie în vecinătatea noastră sudică, un partener cu care avem o relație profundă și durabilă de mulți ani. Uniunea Europeană rămâne dedicată consolidării acestei relații. Avem în vedere potențiale vizite la nivel înalt în ambele sensuri pentru a consolida relațiile și Uniunea Europeană intenționează să extindă cooperarea cu Marocul în domeniile în care aceasta fusese uh, oprită. În legătură cu hotărârea aceasta, care are caracter obligatoriu pentru UE și statele membre, acum suntem uh, pe cale de a examina implicațiile de pline pe plan juridic ale acestei hotărâri. Facem o analiză care va necesita o colaborare foarte strânsă între diferitele servicii juridice, uh, de la Comisie, Consiliu, SEAE, și această discuție este în curs. Și de asemenea, rămânem în strânsă legătură cu autoritățile marocane, care sunt și ele afectate și vizate de această hotărâre, și vom uh, discuta cu autoritățile marocane pe acest subiect au avut deja loc contacte la nivel înalt și în decembrie un reprezentant al Uniunii Europene a mers la Rabat tocmai pentru a demonstra cât de mult preț pune această chestiune, atât noi cât și autoritățile marocane. Aceasta este situația acum. După cum spuneam, hotărârea este valabilă Cauza anterioară a fost respinsă și asta este situația la ora actuală. Mulțumesc. Gibt es Wortmeldung? Dorește cineva să ia cuvântul? Wort de colegi Stettina. Domnul Stettina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane řediteli. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Westcott, fără îndoială, Marocul este un partener important pentru Uniunea Europeană. Am uh, reafirmat acest lucru în repetate rânduri în ultimele luni, atunci când am discutat despre uh, situația refugiaților și rolul jucat de Maroc în acest sens. Aș dori să amintesc tuturor faptul că Mohamed al VI-lea, regele Marocului, a spus uh, chiar de anul trecut că Marocul a fost printre primele state din Sud care au pus în aplicare o uh, politică reală de solidaritate, ceea ce privește primirea de migranți din zona subsahariană. În ceea ce privește sursele de informare de la Ministerul de Externe din Maroc, uh, știu că ei sunt pe cale de a lansa a doua fază a programului de integrare a uh, migranților legali în următoarele zile ceea ce trebuie să urmeze prima fază care a avut loc în 2014. Ambele uh, etape vizează aproximativ 25.000 de migranți din statele subsahariene. Cred că aceste acțiuni ale Marocului sunt lăudabile și Marocul încearcă realmente să facă progrese, însă ar trebui ca aceste persoane să fie integrate în societatea marocană și să integrezi 50.000 de persoane e destul de greu. Aveți idee, domnule Westcott, cum intenționează Marocul să integreze aceste 50.000 de persoane, acești migranți? Ce abordare va avea Marocul și cum intenționează să-și atingă obiectivele? Vă mulțumesc! Dragi colege, dragi colegi, trebuie să vă spun acum, deși sunt la final de mandat, că trebuie să fiu foarte strict. Nu avem mult timp la dispoziție, 10 persoane s-au înscris la cuvânt și o să vă rog să nu depășiți un minut. Sunteți de acord? Da? Atunci dăm cuvântul domnului Parnio. Monsieur le Président, euh, Domnule președinte, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pune capăt uh, unei perioade de un an de incertitudini și de fricțiuni cu partenerul nostru, Marocul. Cred că reluarea relațiilor sănătoase și normale UE-Maroc este o veste excelentă, date fiind provocările noastre comune. În hotărârea sa, Curtea menționează dreptul național și în uh, cadrul uh, ONU se vor putea continua negocierile pe diferite chestiuni uh, pe care le discutăm astăzi. Domnule Westcott, cum dorește Uniunea Europeană să-l ajute pe domnul Guterres, noul secretar general al ONU, în această uh, problemă? În al doilea rând, cum putem face progrese în relația cu Marocul de acum înainte. E un partener foarte important, atât în ceea ce privește migrația, dar și în ceea ce privește combaterea terorismului și combaterea schimbărilor climatice. Deci, domnule Westcott, cum anume putem să uh, luăm măsuri pentru a consolida acest parteneriat acum că s-a încheiat perioada de îngheț a relațiilor? Spoștovani, Imamo odločitev. Domnul Weigel. Mulțumesc, dragi colegi. Curtea uh, de Justiție a luat o hotărâre și acum discutăm despre cum să o ocolim în loc să discutăm despre cum să o respectăm și să o punem în aplicare. În primul rând, în ceea ce privește Marocul. Fără îndoială, Marocul este un partener important pentru noi, mai ales în uh, această situație în care um, vin atât de mulți refugiați din Africa. Dar oare acest lucru ne creează obligații față de un stat care încalcă drepturile omului, care ocupă teritorii străine, care a fost um, acuzat de tortură în închisori, un stat care este un exemplu clasic de dictatură și reprimare. Cred că atât Comisia cât și Consiliul trebuie să se ocupe puțin mai mult de aceste subiecte, în loc să ne bată la cap cu tot felul de prostii legate de uh, protecția relațiilor cu Marocul. Sunt alte state în lume cu o importanță similară. Dacă de fiecare dată ne încălcăm principiile, mai bine ar fi să nu mai existăm deloc. Gracias, presidente. Yo quería hacerle tres preguntas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să, fac și eu trei, să pun și eu trei întrebări. <clears throat> În primul rând, etichetarea specifică pentru produsele din Sahara Occidentală se va face așa cum se întâmplă cu zonele ocupate din uh, Palestina, sau nu? Care sunt măsurile necesare pentru a asigura trasabilitatea și îndeplinirea acestei hotărâri? Și o a treia întrebare, dacă UE va începe negocierile cu frontul uh, Polisario, care este interlocutorul oficial recunoscut de ONU, în special în ceea ce privește viitorul relațiilor comerciale cu Sahara Occidentală. Ich möchte nur Mulțumesc, spune domnul Buchner. Aș dori să-mi exprim uh, uimirea, ca să nu folosesc un uh, termen mai dur, legată de faptul că um, Comisia um, a procedat în acest fel și că nu trage nici acum consecințele necesare în urma acestei hotărâri. La Uniunea Europeană noi totdeauna avem uh, țeluri înalte, vrem să exportăm drepturile omului și ce facem aici? Facem comerț cu drepturile omului. Uh, Uh, știți, că ce s-a știți ce s-a întâmplat cu cei din Sahara Occidentală, ce li se întâmplă în închisori, nu vreau să repet, dar este groaznic. Și acest mod de a privi relațiile comerciale pentru mine e de neînțeles. Mulțumesc. Mr. Cava. Domnul Cava, ultima șansă. Mulțumesc. Domnule Brock, mulțumesc că ați acceptat să iau și eu cuvântul. Am transmis o întrebare scrisă Comisiei în legătură cu Somaliland, o țară pe care o sprijin eu în uh, solicitarea sa de recunoaștere internațională. Și uh, s-a pus și o întrebare în legătură cu recunoașterea Palestinei. Deci această hotărâre a Curții Europene de Justiție este în contradicție cu cele precedente. Aș dori să știu ce părere aveți, cum poate funcționa Uniunea Europeană dacă face una în cazul Palestinei, alta în cazul Somalilandului și încă altceva în cazul Saharei Occidentale. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să pun următoarea întrebare, spune domnul Chopard. Uniunea Europeană pune multe probleme în politicile sale. Acum că cooperarea între UE și Marocul funcționează, iată că Uniunea Europeană pare să dorește să dorească să saboteze acest acord. După părerea mea, problema Zaharei trebuie rezolvată de ONU. Nu Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de asta. Marocul este un partener foarte fiabil al nostru în toate domeniile. Economic, unde avem 18 miliarde de exporturi de UE în Maroc, Există fiabilitate în lupta antiteroristă, în gestionarea fluxurilor migratorii. Deci, de ce, mă întreb, ce face Uniunea Europeană în această situație extrem de complicată? De ce nu delegă în acest uh, caz uh, doar Națiunilor Unite? Și doresc să amintesc colegilor nemulțumirea Uh, cetățenilor în legătură cu multe politici ale UE și faptul că este paradoxal să ne legăm de lucruri care funcționează și cooperarea între UE și Maroc funcționează. De ce se acționează astfel? De ce se pun bețe în roată acestei cooperări? Acum. Stimate coleg, Uniunea Europeană a încheiat un acord cu regatul Marocului și uh, Curtea de Justiție a luat o anumită hotărâre. Nu e vorba de imixiune, e vorba de stat de drept, al cărui principii trebuie respectate. Dumneavoastră declarați că ne amestecăm în treburile Marocului interne, dar nu este așa. E vorba de un tratat între două părți, UE și Maroc. Poate partidul dumneavoastră nu cunoaște atât de bine ce înseamnă statul de drept, însă principiul statului de drept trebuie respectat. Doamna Dati. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate atunci când amintiți principiile statului de drept în legătură cu un subiect atât de important ca acesta, trebuie să spun că hotărârea Curții de Justiție este un element fundamental al dreptului. Curtea de Justiție a amintit prin un principiu intangibil și astfel a corectat decizia uh, Tribunalului de Primă Intanță. A amintit, uh, a confirmat validitatea acordului între UE și Maroc și a amintat, a amintit pe de altă parte că trebuie să existe un interes, o capacitate de a acționa și o recunoaștere juridică. Regret însă că a fost nevoie de mai mult de un an de lupte juridice pentru a reacționa la o decizie strict politică, ca să nu spun partizană sau politiciană. Prima decizie a pus în pericol un parteneriat strategic excepțional cu Marocul, într-un context de asemenea excepțional. Marocul nu e un aliat oarecare, este un aliat de încredere, indispensabil în lupta împotriva terorismului, în gestiunea fluxurilor migratorii, un partener privilegiat pentru uh, a regândi cooperarea noastră cu Africa. Marocul este un exemplu de urmat pentru Europa și pentru statele membre. 2017 trebuie să ne permită să reconstruim această relație de încredere pe care am fragilizat-o noi înșine. Dacă nu, Europa va plăti scump acest lucru. Domnule Wetzko, sunteți conștient de acest lucru? Uh, atenție, uh, nu distrugeți securitatea europenilor și dezvoltarea Africii de care avem atâta nevoie, grație Marocului. Și ultima întrebare, care e situația uh, acordului de liber schimb complet și aprofundat? Uh, se va încheia acest acord în 2017 pentru că negocierile durează din 2013. Mulțumesc! Uh, thank you, Chair, and Happy New Year to you and the Mulțumesc, domnule președinte, la mulți ani dumneavoastră și colegilor. Doresc să mulțumesc domnului Wetscott, spune domnul Khan, pentru declarația Comisiei în legătură cu poziția actuală. Nu există niciun dubiu cât de important este Marocul din multe puncte de vedere și de ce trebuie să consolidăm relațiile cu această țară și să le dezvoltăm și mai mult. Problema este Sahara Occidentală și întrebarea pe care aș dori să o pun în legătură cu mesajul de anul nou, că cu toții trebuie să facem eforturi pentru pace, este ce putem face pentru a ajuta Marocul să rezolve problema Saharei Occidentale. Președinte, eu celebro mucho că el acordul agricola între la Uniunea Europeană și Marocul. Mulțumesc. Eu um, salut faptul că acest acord a fost uh, salvat, este în continuare în vigoare, în ciuda hotărârii date de Tribunalul de Primă Instanță. Aș vrea să fac și câteva comentarii. Relația cu Marocul pentru UE este foarte importantă și ar trebui să avem grijă de ea. Marocul este un partener privilegiat și este important să aibă un statut uh, avansat. În ceea ce privește Sahara, există o chestiune dezbătută la Națiunile Unite și, de asemenea, o altă discuție între frontul Polisario și Maroc, uh, care este făcută sub egida ONU. De aceea nu ar trebui să existe o interferență negativă asupra relațiilor bilaterale UE-Maroc. Este o țară importantă, vecină și prietenă. Relațiile noastre au un conținut uh, foarte vast, uh, social, economic, uh, uman, de asemenea siguranță și luptă împotriva terorismului și așa mai departe. Primăvara arabă ne-a adus foarte multe decepții. Dacă ne gândim la țările care se află în regiunea Marocului și cu toate acestea, Marocul a fost întotdeauna o referință din punct de vedere al stabilității. O țară pașnică, cu reforme pozitive Uniunea Europeană trebuie să-și aducă contribuția pentru a asigura această stabilitate. Și, după cum știți, domnule Oscă, că hotărârea dată a creat probleme pentru relațiile dintre UE și Maroc. Dar aș vrea să cer reprezentantului SAE să se treacă de această etapă, să se reia în mod pozitiv uh, relațiile între cele două părți, în modul cel mai pragmatic cu putință, pentru a lăsa în urmă ce s-a întâmplat. Doamna Jimenez Barbat. Marocul este foarte important pentru Spania, este vecinul nostru imediat, este o, o adevărată oază de pace, de liniște în regiune pe care ar trebui să o susținem. Însă aceasta nu înseamnă că nu suntem conștienți de faptul că Marocul a invadat un teritoriu care nu-i aparține și atunci când colegii ne întreabă de ce dezbatem despre chestiuni care funcționează bine, o facem pentru că funcționează pentru unii, dar nu pentru toată lumea. De exemplu, pentru Sahara Occidentală acest lucru nu este acceptabil. Este importantă relația pe care o avem cu Marocul, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că se utilizează resurse care nu sunt ale lor. Deci, întrebarea care se pune este următoarea. Noi eh, trebuie să susținem să avem un tratat sau un acord cu Marocul, dar asigurând în același timp și resursele pentru cei din Sahara Occidentală, și să avem mijloacele necesare pentru a ne asigura că aceste resurse nu revin Marocului, ci vecinului său. Dacă am reușit așa ceva, ar fi într-adevăr un pas important înainte. Muchas gracias, señor presidente. Eh, estoy bastante sorprendido por algo. Mulțumesc, domnule președinte. M-au surprins câteva dintre intervențiile pe care le-am auzit, pentru că se pare că această hotărâre este destul de scumpă. Uh, în primul rând se arată că Sahara Occidentală nu este parte din uh, Maroc și în al doilea rând că uh, nicio relație comercială între UE și Maroc nu se poate aplica Saharei Occidentale. Pe de altă parte, în al treilea rând se arată că fără consimțământul prealabil al poporului din Sahara Occidentală nu se poate include această parte în niciun fel de acord. De altfel, domnul Westcott nici măcar nu a pronunțat cuvântul Sahara Occidentală în intervenția sa și aș vrea să vă întreb care este părerea SAE despre această hotărâre și cum se poate implementa ea. În al doilea rând, aș vrea să știu când va lua legătura cu frontul Polisario, pentru că uh, marocanii au început deja această relație. Uh, pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă aveți de gând să uh, corectați lista exportatorilor care a fost adoptată pentru a nu include pe nimeni din zona Saharei Occidentale. Un alt comentariu important care are de-a face cu companiile spaniole sau nemțești care lucrează în acea zonă și uh, vreau să vă întreb ce veți face dumneavoastră pentru ca ele să nu lucreze acolo, pentru că știm că această activitate este ilegală. Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem o navă, Chibei, președintele însă întrerupe vorbitorul. Thank you and many thanks to our, uh, our uh, colleague. Mulțumesc mult colegilor pentru întrebări. Voi răspunde pe trei axe. Mai întâi, în legătură cu parteneriatul nostru cu Marocul, acesta este solid, vital, foarte important. În al doilea rând, așa cum a spus domnul președinte, comunitatea noastră există în cadrul statului de drept. De aceea trebuie să respectăm hotărârile Curții Europene de Justiție, să ne asigurăm că le aplicăm. Și în al treilea rând se pune problema Saharei Occidentale. Voi aborda subiectele pe rând. Mai întâi, recunoaștem importanța critică a parteneriatului nostru cu Marocul, mai ales în domenii cum ar fi migrația, lupta împotriva terorismului și comerțul. Toate acestea sunt domenii în care avem un parteneriat uh, profund și de durată și dorim uh, să îl uh, um, aprofundăm și mai mult. Vom relua negocierile privind acordul de liber schimb, acordul comercial, și alte domenii, să ameliorăm parteneriatul pentru mobilitate, să găsim modalități de a sprijini integrarea comunităților imigrante. Sunt domenii care, dacă au fost uh, um, suspendate, dorim să le reluăm pentru a ne asigurăm că relațiile noastre cu Morocul rămân călduroase și uh, Uh, eficiente. În al doilea rând, așa cum am spus, orice hotărâre a Curții Europene de Justiție este obligatorie și trebuie aplicată de instituțiile europene și de statele membre. Este o hotărâre lungă și complexă. Cei care ați citit-o știți că um, intră în detalii în legătură cu o serie de argumente juridice și trebuie să le analizăm cu atenție și care este impactul lor, impactul lor imediat este că hotărârea care anulează o parte din decizia Consiliului uh, a fost uh, anulată la rândul ei, deci decizia Consiliului se aplică. Trebuie să analizăm cu atenție impactul și argumentarul curții uh, în ajungerea la această concluzie. Facem acest lucru în momentul de față și în momentul în care vom ajunge la o concluzie în legătură cu impactul uh, acestei hotărâri asupra deciziilor noastre, vom informa. Parlamentul, deci, va fi în continuare ținut la curent. Dar se mai pune o problemă care nu este doar uh, de resortul Uniunii Europene și a statelor membre, ci și implică partenerul cu care am semnat acest uh, acord. Deci trebuie să cădem de acord cu partenerii noștri în legătură cu implicațiile și modul în care trebuie să reacționăm. În al treilea rând, în legătură cu Sahara Occidentală, există o dispută internațională în legătură cu acest teritoriu. Noi am luat poziția fermă că este o chestiune care trebuie să fie rezolvată la ONU. Și acest lucru arată tocmai importanța rezolvării problemei deci noi, Uniunea Europeană, vom sprijini eforturile ONU de a găsi o soluție la acest conflict și vom sprijini pe noul secretar general ONU în atingerea unei soluții politice juste și acceptabile de părți care va asigura autodeterminarea poporului în Sahara Occidentală în, conte- în contextul acordurilor uh, care respectă Carta Drepturilor ONU și momentul în care vom avea ocazia să discutăm acest uh, lucru cu noul secretar general al ONU, pot să vă asigur că este una dintre prioritățile noastre. Uh, vom asculta punctul său de vedere legătură cu modul în care are de gând să rezolve această problemă și vom uh, oferi tot sprijinul pe care îl putem oferi. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că trebuie să ne fie clar că e vorba de un acord care a fost ratificat și de Parlamentul European. Nu e vorba doar de o invenție a Curții de Justiție. Hotărârea se bazează pe uh, fapte și acte și acum așteptăm uh, continuarea și consecințele acestei uh, hotărâri. Trebuie să respectăm acest acord și hotărârea Curții de Justiție. În al doilea rând, relațiile cu Sahara Occidentală, într-adevăr, este important uh, să susținem procesul care are loc la ONU în acest sens, să ne asigurăm că se încheie cât mai rapid și uh, să susținem părțile implicate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Westcott. Mit Serbien. Ach, Angelika ist da. Thank you very much.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 Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt den Punkt 6 auf. Doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 6, raportul referitor la Serbia. Și vreau înainte de aceasta să vă rog să-i dăm cuvântul doamnei Angelica Eichhaus, care este directoare pentru uh, zona Balcanilor de Vest și Turcia care dorește să vorbească despre arestarea lui Ramuș Caradinai uh, înainte de prezentarea raportului. Stimată doamnă, mă bucur să vă revăd și vă dau cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani. Doresc să mulțumesc uh, deputaților care mi-au oferit ocazia să iau cuvântul uh, pe scurt. Mai întâi, legătură cu ambele rapoarte, domnul raportor McAllister și doamna Ulrike Lunacek au făcut eforturi foarte mari să ne ajute pe, să punem Serbia și Kosovoul pe um, calea lor europeană. În aceste proiecte de raport uh, putem să observăm că s-au făcut multe eforturi în legătură cu ambele țări. Și din partea acestor țări putem spune că s-au făcut eforturi semnificative în 2016 pe calea um, europeană, atât de Serbia cât și de Kosovo. Serbia a deschis noi capitole anul trecut, a încheiat provizoriu un capitol și Kosovoul a făcut de asemenea progrese prin intrarea în vigoare a acordului de stabilizare și uh, asociere. Primul Consiliu uh, de Asociere cu Kosovo a avut loc în noiembrie și un acord cadru privind Kosovo a fost semnat uh, oferind Kosovului acces la programele europene. Iată exemple ale modului în care am cooperat, dar, bineînțeles, am venit mai ales pentru a vă spune care este situația, dialogul uh, și evenimentele recente privind arestarea fostului prim-ministru Ramush Caradinai. În legătură cu dialogul s-au făcut progrese din octombrie, din august încoace. Am reușit uh, să Uh, ajungem la un acord privind podul de la Metrovița. Am făcut uh, uh, progrese în legătură cu libertatea de circulație, în legătură cu telecomunicațiile. Kosovo a obținut un cod internațional și Serbia compania de telecom din Serbia a primit licență pentru Kosovo. Și acum parte pe scurt privind arestarea. Ambele părți au, căzut de acord, au fost de acord că tot ce s-a făcut pentru cooperarea și schimbul de informații, transferul de dosare și integrarea uh, personalului judiciar al Kosovoului a fost un pas înainte foarte important și asta am prevăzut, acesta a fost uh, procesul prevăzut în validitatea UE pentru dialog. Apoi a fost arestat fostul prim-ministru Ramush Caradina în Franța pe 4 ianuarie și, bineînțeles, acest lucru a um, dus la reacții uh, în Kosovo, dar și în afara acestei țări. Um, și a arătat tocmai de ce trebuie să se normalizeze în continuare relațiile între cele două părți. De aceea este o prioritate absolută să se consolideze toate eforturile făcute de ambele părți pentru a promova dialogul și mai ales în domeniul justiției. Bineînțeles, cu toții uh, urmărim cu atenție situația arestării. Autoritățile franceze se ocupă de caz am făcut toate eforturile pentru că toate părțile să-și păstreze calmul și să asigurăm un climat care să aducă la normalizarea relațiilor și că lucrurile se meargă înainte. Astfel de cazuri, sincer, nu sunt foarte utile <laughs> pentru a crea acest uh, climat, pentru că aduc tensiune și sper că vom uh, ieși din această situație de tensiune cât de repede. Doresc să mulțumesc uh, deputaților prezenți care au colaborat cu noi în uh, ameliorarea comunicării, dialogului între cele două părți. Trebuie să facă în continuare eforturi pentru a ne asigura că ambele părți continuă să explice ce fac, de ce fac aceste lucruri și de ce sunt um, evoluții pozitive. Și de aceea discuția de azi va fi foarte utilă în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Dank. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul în sine. Domnul McAllister. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi, este o onoare să prezent uh, primul proiect uh, de raport 2016 privind Serbia. În proiectul de raport are șapte pagini, 24 de liniate. am încercat să-l fac cât mai scurt și precis. În primele aliniate am făcut o evaluare generală privind calea Serbiei spre Uniunea Europeană și am făcut referire la cele primele șase capitole care au fost deschise între timp și aspecte privind economia Serbiei, alinierea cu poliția externă și de securitate comună și criza migrației. După aceea pentru a clarifica lucrurile, am subîmpărțit rezoluția în funcție de criteriile de la Copenhaga, statul de drept, democrația, drepturile omului și respectul minorităților. Și apoi am adăugat subiectul important al cooperării regionale și relațiilor de vecinătate și uh, energia. Aș dori să profit de ocazie pentru a sublinia patru aspecte care sunt extrem de importante pe care a Serbiei spre Uniunea Europeană. Mai întâi, statul de drept. Aș dori să profit de ocazie pentru a aminti că progresele Serbiei în cadrul statului de drept, articolele 23 și 24, rămân esențiale pentru a asigura ritmul general al procesului de negocieri. Independența justiției trebuie asigurată în practică calitatea și eficiența sistemului judiciar și accesul la justiție sunt încă subminate de o distribuție inechitabilă a volumului de muncă, problema că s-au înregistrat întârzieri mari și asigurarea libertății sistemului juridic. Corupția și crima organizată sunt în continuare un fenomen extins și reprezintă un obstacol la dezvoltarea socioeconomică a Serbiei. Apoi, democrația. Mă bucur că guvernul de la Belgrad a implicat din ce în ce mai mult Parlamentul Serbiei în procesul de negociere, dar drepturile opoziției trebuie consolidate în continuare faptul că se folosește procedura de urgență în adoptarea legislației foarte des ne preocupă. Doresc să încurajez autoritățile sârbe să continue să consolideze drepturile societății civile și ale unor organe de reglementare independente. Apoi, în ceea ce privește drepturile omului, Serbia are un cadru juridic și instituțional pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale. Acum trebuie să aplice acest cadru și sunt de acord cu Comisia Europeană și cu Consiliul că trebuie să se garanteze libertatea de exprimare și libertatea mass mediei și neajunsurile în acest domeniu trebuie rezolvate în mod prioritar. Amenințările și intimidarea ziariștilor rămâne o preocupare. Orice atacuri împotriva ziariștilor și uh, uh, organelor de presă trebuie anchetate. Al, apoi, uh, cooperarea regională și relațiile de vecinătate. Guvernul de la Belgrad a făcut un gest simbolic foarte important, dar și uh, substanțial pentru a contribui la o mai bună înțelegere și cooperare în regiune. Știm că procesul de aderare a Serbiei la UE are legătură strânsă cu normalizarea relațiilor cu Kosovoul. Ambele părți acum trebuie să continue să Uh, aplice complet toate acordurile la care s-a ajuns deja în mod uh, rapid uh, și complet. Și ultima observație, dragi colegi, din toate punctele de vedere, anul 2016 a fost un an important pentru Serbia. După alegerile parlamentare din aprilie, noul guvern și-a reafirmat angajamentul um, față de obiectivul strategic de aderare europeană. În 2016 au fost deschise patru noi capitole și țara a continuat pe calea sa spre Uniunea Europeană. Parlamentul European. Eh, eu cred că este eh, sarcina Parlamentului European să sprijine Serbia pe calea integrării europene și doresc să mulțumesc secretariatelor, Comisia AFET și grupului PPE pentru sprijin și sper că vom coopera în mod foarte util, mai ales cu raportorii din umbră, pentru a ajunge la un rezultat bun și acum voi asculta cu atenție întrebările și observările dumneavoastră, observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte! Dank. Vă mulțumesc! Mulțumesc, David! Termen de depunere a amendamentelor este 18 ianuarie la ora 12. A doua dezbatere în 27-28 februarie și uh, tot atunci se va vota votul, se va vota acest raport. Vreau să vă amintesc că e vorba de un raport privind un stat cheie în privința situației din Balcanii Occidentali. Și deci uh, ce a spus David în legătură cu articolele 23 și 24, statul de drept, libertatea, democrația, sunt de o importanță extrem de mare și trebuie să ne asigurăm că um, ne exprimăm uh, nesusținerea tendințelor uh, autoritare ale uh, liderilor Serbiei, care sunt nocive pentru populație. Deschidem acum discuția, va fi foarte interesant și dăm cuvântul supra-balcanicului domn Cucan în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru că a prezentat un document uh, echilibrat, obiectiv și care ne prezintă ce trebuie să facem uh, pe viitor. Înainte de a trece la detalii legate de Serbia, aș vrea să fac un apel aici uh, comun în ceea ce privește procesul din Balcanii Occidentali. Cred că anul acesta avem oportunitatea să progresăm uh, în mai multe țări din regiune. Ar trebui să profităm de această ocazie pentru a întări proiectul european și pentru a întări Uniunea. În ceea ce privește Serbia, aceasta a făcut progrese în anul 2016, a deschis capitole de negociere și a, s-a pus în linie cu achiul comunitar. Sper că această muncă să continue și ar trebui să susținem acest proces, mai ales când e vorba de reforme. Sper ca procesul să fie evaluat în continuare în funcție de merite și uh, să nu fie viitoarea victima a problemelor și conflictelor bilaterale. Serbia a reușit mai multe progrese, de exemplu în domeniul economic, a reușit să facă față în mod pragmatic problemei migrației Serbia a fost de asemenea un vecin foarte pozitiv uh, și cu atitudine bună la chestiunile bilaterale. Din acest punct de vedere, încurajăm Serbia să continue relațiile sale bune cu vecinii și să normalizeze relațiile cu Kosovo și să implementeze acordul semnat. Pe de altă parte, mai sunt multe de făcut, în special în domeniul statului de drept, în lupta împotriva corupției și asigurarea independenței justiției. Acestea sunt principalele provocări în procesul de negociere. Am dorit să vedem că se fac progrese în domeniul justiției. Parlamentul European a cerut uh, de mult timp uh, să uh, se analizeze situația Uh, criminalilor și am dori să se facă progrese în ceea ce privește recalificarea sau uh, renunțarea la anumite cauze în funcție de legislația respectivă. De asemenea, uh, dorim să analizăm prezența Serbiei în Uniunea Euroasiatică și facem un ultim apel autorităților din Serbia pentru a începe un proces critic față de îmbunătățirea libertății presei și a libertății de exprimare. Aceasta este principala noastră îngrijorare și voi prezenta amendamente legate de toate aceste comentarii și în încheiere aș mulțumi încă o dată raportorului pentru munca sa excelentă. Mulțumesc, domnule Cucan, și acum am să dau cuvântul uh, raportorului din umbră, doamna Faion. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc domnului McAllister pentru uh, o rezoluție foarte echilibrată pe marginea raportului Comisiei asupra Serbiei. Aș vrea să subliniez câteva elemente care ne îngrijorează. Deși salut uh, deschiderea de noi capitole de negociere, pot să vă spun că regret faptul că acest lucru a fost uh, subminat uh, de blocarea deschiderii capitolului 26 de către Croația și sper să se ajungă la un acord între cele două părți să se pună capăt a acuzațiilor reciproce și așa mai departe. Ultimele uh, zvonuri pe care le-am primit în legătură cu acuzarea ombudsmanului de către prim-ministru, care se uh, numea acest ombudsman ca inamic public numărul 1, cred că ar trebui să fie și ele analizate, pentru că persoana ombudsmanului trebuie să fie respectată și, de asemenea, subliniez importanța alineatului 40 care arată importanța ombudsmanului în viitorul uh, democratic al acestei țări. De asemenea, trebuie să facă progrese pentru uh, statul de drept. Mai sunt multe de făcut. Ce s-a întâmplat la Belgrad, în districtul uh, Salva Mara, în ziua alegerilor, este de neacceptat. Deși s-au făcut presiuni puternice din partea societății civile și chiar și din partea anumitor organizații internaționale, aceste probleme nu au fost încă rezolvate și aceasta îngrijorează societatea civilă. Libertatea de exprimare, libertatea presei au fost deja menționate. Știm că acestea s-au deteriorat recent în întreaga regiune, nu doar în Serbia. Recent a avut loc o întâlnire a NGO-urilor și a societății civile și am primit mesaje din partea acestora pentru că ei se simt sub presiune și aceasta pune în pericol viitorul Serbiei. E nevoie de un mediu uh, propice pentru munca jurnaliștilor pentru a asigura viitorul Serbiei. Un ultim comentariu, aș vrea să salut eforturile făcute de Serbia pentru a avea o implicare constructivă în cooperarea regională trebuie să se pună capăt uh, fugii uh, de tineri specializați din Serbia în alte regiuni și există inițiative în acest sens care reprezintă drumul cel bun. Doresc de asemenea să există o cooperare și să se ia decizii rapide în uh, perioada următoare și vom încerca să ajutăm pe cât posibil aici în interiorul Parlamentului European. Mulțumesc. Continuăm cu raportorii din umbră. Domnul Tanoc, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc, așa cum au făcut-o și ceilalți colegi ai mei, prietenului bun al meu și colegului meu, domnul McAllister. Este un raport echilibrat și uh, ne arată care este situația în care ne aflăm în ceea ce privește negocierea cu Serbia. Este vorba de procesul de extindere către Balcanii Occidentali și salut progresele făcute de Serbia pe mai multe fronturi, inclusiv uh, economia, relațiile cu vecinii, Muntenegru, uh, pe marginea căruia voi prezenta propriul meu raport și uh, pașii făcuți în vederea normalizării relației cu Kosovo și cu Albania. Bineînțeles, sunt îngrijorat uh, de faptul că un fost înalt funcționar din Kosovo a fost arestat și sper că astfel de situații să nu se repete. Există însă și multe îngrijorări care rămân în picioare pentru întreaga regiune, nu doar pentru Serbia, în special în ceea ce privește libertatea presei, drepturile minorităților, drepturile persoanelor LGBTI și așa mai departe. Serbia s-a confruntat cu provocări imense în ultima vreme, în special din cauza migrației. Deși puțini dintre ei au cerut uh, azilul în Serbia, Serbia reprezenta pentru ei doar o țară de tranzit, dar aceasta a făcut ca uh, această țară să fie confruntată cu presiuni care îi depășeau capacitățile. Munca noastră față de țările candidat uh, trebuie să meargă mai departe. În aceste țări trebuie să se facă reforme în ceea ce privește administrația, lupta împotriva uh, corupției, a criminalității organizate și pentru grupul meu este important, în special faptul că Serbia uh, nu a participat în CFSP și refuzul de a aplica sancțiunile față de Rusia. Este un element absolut important pentru noi și cred că este un factor de instabilitate în regiunea Balcanilor Occidentali și din punct de vedere geopolitic. Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă alătur colegilor care au lăudat uh, abordarea raportorului nostru, domnul McAllister. Raportorul a dat un ton pozitiv acestui raport, uh, a făcut uh, să aibă un ton încurajator și stimulent. Și cred că Serbia are nevoie de așa ceva. Este un lucru esențial pentru a avea relații bune între Serbia și UE. Trebuie să menținem această atitudine pozitivă în cadrul dezbaterii. Există informații uh, recurente pe care le regăsim în acest raport, de exemplu, întârzieri în implementarea strategiei naționale anticorupție, probleme în domeniul uh, anchetelor, a procedurilor penale, în general în justiție și acte criminale prin care uh, persoane de rang înalt sunt implicate. De asemenea, ne ma manifestăm uh, îngrijorările uh, față de autonomia vodinei, de asemenea criticile din partea societății civile și față de ombudsman. Iată probleme și îngrijorări pe care dorim să le manifestăm aici. Aș face acum câteva comentarii în legătură cu corresponsabilitatea pe care o are Serbia alături de alte țări din regiune, pentru că în ultima vreme s-a creat o adevărată atmosferă în regiune, care este un fel de reminiscență a perioadelor critice cu care ne-am confruntat în trecut. De exemplu, luptele absolut inutile între Croația, Serbia, uh, blocajul creat în urma declarațiilor făcute de politicienilor uh, uh, croați, că nu vor repeta, repeta niciodată greșelile pe care le-au făcut uh, slovenii și așa mai departe. Și Acestea sunt probleme îngrijorătoare pentru noi. Acum, în ceea ce privește relația cu Bosnia-Herzegovina, Relațiile existente sunt uh, de neacceptat. De exemplu, în ziua de astăzi se participă la o comemorare din Bania Luca, unde primul ministru nu a participat și de altfel din motive întemeiate pe care aș dori să le salut aici. Serbia are uh, probleme și cu Macedonia. Ce a spus uh, premierul Dacic în legătură cu recunoașterea Macedoniei cu numele său istoric aceste declarații nu au fost deloc bine primite și o astfel de retorică, un astfel de discurs um, a avut un ecou puternic în regiune. Mai există și acest ultim incident uh, cu Haradinai, la care ar trebui să ne gândim cu foarte mare atenție. Pentru că e vorba de elemente care, la un moment dat, uh, vor trebui să li se pună capăt. Acum, legat de statutul Kosovoului în cadrul UNESCO, uh, cred că ar fi mai bine să se ajungă la un acord asupra protecției comune a, a acestor monumente importante și să le facem accesibile tuturor din lumea întreagă și nu doar să facem jocuri politice pe marginea lor. Raportul în general este unul pozitiv, îl susțin și aș vrea să mulțumesc și să salut aici eforturile pe care le-a făcut uh, Serbia pe drumul către UE. Mulțumesc uh, foarte mult. Vom limita acum intervențiile la un minut și jumătate și dau cuvântul domnului Pertene. Domnul Peterle. Eu am înțeles Peterle. Ok. Thank you. Sorry, okay, I'm, sorry. I'm, uh, I know I will speak as rapporteur for Kosovo later on, but I'm here also... Da. Doamna Lunacek, înlocuiesc aici raportorul uh, uh, din partea verzilor, domnul Igor Șolteș, așa că vă mulțumesc că am dat cuvântul și mă scuzați, domnule Peterle, uh, uh, urmăm aici linia partidelor politice. Vreau să mulțumesc și eu domnului McAllister pentru acest uh, raport uh, bun care acoperă în uh, șapte pagini. Câteodată considerăm că nu-i de ajuns, ne place să avem mai mult uh, spațiu la dispoziție, dar cred că ați acoperit foarte bine toate acele elemente importante pentru UE din punctul de vedere al Serbiei mai ales uh, progresele care s-au făcut în ultimii ani și uh, progrese pozitive. Sunt de acord cu cele patru puncte care au fost menționate de raportor. Aș vrea să uh, includ aici și alte elemente pozitive uh, care nu au fost menționate încă și, de asemenea, altele negative. Și pentru că vin din Austria, uh, vreau să apreciez în calitate de european felul în care Serbia a cooperat în problema refugiaților pe ruta Balcanilor, care după aceea se duceau către Austria, Germania și așa mai departe. Pentru că este un element important din raport, și anume că Serbia a făcut eforturi deosebite pentru a face față acestei uh, Uh, uh, provocări și ar fi de dorit ca toate statele membre să fi făcut acest lucru. Serbia uh, a participat în multe misiuni internaționale de menținere a păcii, s-au făcut îmbunătățiri, uh, de asemenea și în legătură cu relația cu ombudsmanul recent. Dacă vine vorba acum de relațiile uh, internaționale, cred că ar fi bine ca Serbia să-și alinieze politicile de securitate și externă, așa cum se menționează în raportul domnului McAllister, deci să-și alinieze aceste politici cu UE, incluzând aici și uh, politica față de Rusia, pentru că uneori am senzația că mesajele uh, sunt uh, cu dublu înțeles, uneori mai spre Rusia, uneori mai spre UE și ne-am dorit să avem o politică mai clară. Dialogul uh, cu Kosovo. Voi reveni la acest punct mai târziu, dar cred că trebuie făcute mai multe eforturi de ambele părți pentru implementarea acordurilor uh, semnate. S-au menționat aici și amenințările față de jurnaliști, uh, probleme de corupție și aș vrea să reiterez aici Uh, uh, controversele legate de cartierul Sava Maladic și sper să se găsească aici o soluție acceptabilă pentru cei care locuiesc acolo cât mai repede cu putință. Aș vrea să revin aici la ce s-a menționat la început, uh, recenta arestare a fostului premier kosovar Ramush Haradinaj. Cred că ar fi foarte important ca Serbia să nu mențină mandate de arestare, care sunt uh, de pe la mijlocul anilor 2000, uh, uh, și asta înainte și fără să țină cont de faptul că, de fapt, domnul Haradinai a fost achitat de două ori până acum și, practic, se încalcă o jurisdicție care se aplică doar pentru țările din fosta Iugoslavie și aceasta este o problemă pentru cetățeni și pentru că am lucrat cu unul din procurorii de la Curtea Internațională de Justiție, dânsul îmi spunea că aceste cazuri sunt de natură politică și că Serbia nu are jurisdicție în acest sens. Sper să se rezolve această problemă pentru că ea nu ajută deloc pentru a face progrese pozitive și nu ajută deloc dialogului și pentru a avea o abordare constructivă în regiune și a avea bune relații cu vecinii, ceea ce este un element esențial la capitolul 23 în special. Mulțumesc. Domnul Peterle. Mulțumesc. Este important ca procesul de negociere cu Serbia să continue, să se înregistreze progrese și cred că raportul reflectă într-adevăr în mod uh, uh veridic realitatea. Cred că de 15 ori în raport se menționează îngrijorări, de 3 ori se vorbește despre Voivodina, dar uh, nu regretăm nimic. Cred că este un element care îmi lipsește în document. Totuși, uh, raportul este unul pozitiv. Salut uh, eforturile făcute de Serbia pentru a avea o mai bună cooperare cu țările vecine. Cred că uh, Serbia știe foarte bine care sunt prioritățile sale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Picula. Hvala. Prije svega čestitke kolegi Mekalisteru jer je... Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, doresc să-l felicit pe domnul Mekalister pentru un raport foarte bun în care a prezentat uh, progresele Serbiei de anul trecut. Se menționează în raport capitolele noi deschise de Serbia, însă în raport se și repetă multe lucruri din trecut nerezolvate, ceea ce ne arată că Serbia mai are mult de făcut. Libertatea presei, sporirea transparenței proprietății uh, asupra presei, consolidarea statului de drept, punerea în aplicare a planului privind minoritățile în general și drepturile omului, uh, cooperarea cu Tribunalul Penal de la Haga, inclusiv uh, sprijinirea de către Serbia, a Bosniei și Herțegovinei pe calea europeană și dialogul cu Kosovo. În ceea ce privește Kosovo, aș dori să subliniez faptul că aplicarea așa numitei competențe regionale a autorităților sârbe asupra altor cetățeni și arestarea lui uh, domnului Haradinaj nu uh, promovează stabilitatea în regiune, din potrivă. Și este foarte important să avem o contribuție uh, a Serbiei la bunele relații din zonă, inclusiv prin relații bilaterale cu anumite state, inclusiv pe tema unor persoane dispărute în război și returnarea unor obiecte de patrimoniu cultural. Astfel s-ar putea rezolva probleme din trecut și s-ar putea uh, simplifica cooperarea de plină cu Serbia. Deschiderea primelor capitole reprezintă o presiune pozitivă asupra Serbiei, uh, pentru ca aceasta să înceapă o transformare reală și nu trebuie să considerăm că e vorba de uh, o blocare a progresului. S-au văzut recent astfel de progrese atunci când Slovenia a blocat aderarea Croației, deci nu e cazul să amestecăm lucrurile. Thank you, <coughs> Well, I find the draft report uh, as... Domnul Ostreviciu, mulțumesc. Mi se pare că acest raport este foarte uh, bun și echilibrat. Felicitări colegului McAllister. Acest raport prezintă niște aspecte urgente și bazate pe priorități, chestiuni pe care trebuie să le analizăm și probabil să le și aplicăm. În primul rând, în legătură cu corupția. Serbia a făcut anumite progrese, însă se află încă pe locul 71 din 184 de state la corupție. Deci mai are multe de făcut. De aceea trebuie să insistăm asupra unei combateri instituționalizate a corupției și agenția în chestiune trebuie creată și trebuie să devină operațională cât mai rapid. Încă o dată, nu trebuie să fim prea uh, slabi în ceea ce privește libertățile de bază. Sunt de acord că trebuie susținută libertatea de expresie și situația presei, care în niciun caz nu trebuie să dea înapoi. Uh, Trebuie să cerem Serbiei să respecte libertățile acestea fundamentale pentru un progres general către aderarea europeană. Și în cele din urmă sunt de acord cu colegii și îmi exprim și eu preocuparea în ceea ce privește alinierea la politica de securitate și de apărare comună. Flirtul cu Rusia transmite un mesaj cel puțin dubios. De aceea, în relația cu Serbia, trebuie să abordăm mai clar aceste subiecte. Și în cele din urmă, uh, în această regiune e foarte necesară implicarea Uniunii Europene și de aceea apreciez dialogul cu Serbia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Suica! Mulțumesc! Înainte de toate doresc să îi mulțumesc domnului McAllister pentru o treabă foarte bună cu un ton foarte pozitiv și obiectiv. Este clar că Serbia a făcut progrese, s-au deschis patru capitole de negociere, după cum s-a mai spus. Acestea trebuie să fie privite ca o tranziție, ca o transformare a politicii sârbe către Uniunea Europeană. Vorbind de aceste patru capitole, dem democrație, statul de drept, drepturile omului, cooperarea regională, vedem că fiecare, la fiecare punct s-au făcut progrese, dar sunt și deficiențe. Cred că trebuie să se continue negocierile și că multe vor depinde de progresul la capitolul stat de drept, dar și în ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Kosovo. Acolo ne-am aștepta ca Serbia să facă mai mult. Serbia trebuie să își îndeplinească uh, obligațiile, contractele, promisiunile și trebuie să sprijine munca unor organe independente. De asemenea, Serbia trebuie să-și armonizeze politica externă cu politica externă a Uniunii Europene. Astăzi suntem pe data de 9 ianuarie și Republica Sârbska uh, sărbătorește o, o zi uh, interzisă prin Constituția uh, sârbă și președintele Serbiei vizitează acum Republica Sârbska, ceea ce arată că uh, activitatea pro-europeană este contrabalansată de o activitate pro-rusă. Serbia nu trebuie să-și pună în pericol uh, poziția față de Uniunea Europeană. E clar că mm, Trebuie denunțate punctele de vedere ale domnului Dodic și eu cred că acest lucru va fi posibil și că se vor face progrese. Mai sunt și chestiuni nerezolvate, de exemplu în legătură cu Croația. Am spus deja că Serbia trebuie să fie atentă la relațiile bilaterale și vreau să spun că dacă nu rezolvăm probleme din trecut, Serbia nu va putea progresa și trebuie să rezolvăm problemele bilaterale rămase deschise. Mulțumesc, spune domnul Deli. Cred că domnul McAllister a făcut o treabă foarte bună, raportul său este foarte cuprinzător, textul e foarte echilibrat și creează o, uh, bună bază de pornire pentru munca noastră din Parlament. Doresc să îl felicit pentru că a inclus o secțiune referitoare la uh, minoritățile naționale în proiectul de raport. Cred că este un semnal pozitiv pentru toți colegii interesați de acest subiect. Pe lângă subiectul minorităților, doresc să salut și angajamentul guvernului sârb față de reformele economice care deja dă rezultate. Și pe lângă aspectul macroeconomic, aș dori să se acorde o atenție sporită IMM-urilor. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa domnului McAllister pe acest subiect și o remarcă generală în încheiere, domnul președinte Broc a spus mai devreme că Serbia este un stat cheie în Balcanii uh, de vest. Eu cred într-adevăr că calea europeană a Serbiei este esențială și uh, crearea unei baze pozitive de negociere este și ea esențială. Președinția slovacă și-a exprimat uh, toată susținerea pentru menținerea unui ritm foarte bun și sper ca Malta și Estonia să continue acest ritm. Iar Parlamentul European trebuie să insiste pentru ca extinderea să fie prioritară pe agenda președinților de anul acesta. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnul McAllister știe foarte bine care este situația în Serbia și a oferit, a făcut mari eforturi uh, pentru a susține această țară pe calea europeană. De aceea vreau să-l rog astăzi aici să contribuie la soluționarea unei probleme legate de uh, legislația sârbă privind competența autorităților statului în ceea ce privește uh, drepturile drepturile lucrătorilor și uh, este o mare problemă pentru uh, cetățenii croați și pentru alte state care nu sunt state membre UE, cum ar fi Kosovo, pentru că pe baza acestei legi a fost uh, arestat în uh, Franța premierul uh, menționat mai devreme. Anumite articole din această lege ar trebui să fie șterse. De asemenea, mă preocupă lipsa de progres în ceea ce privește uh, drepturile minorităților, în ceea ce privește educația și mă gândesc la minoritatea croată din Serbia. Îmi pare rău că domnul Bramaț, procurorul general de la Tribunalul de la Haga, a declarat că Serbia nu cooperează cu tribunalul ceea ce uh, duce la radicalizarea scenei politice în, uh, în, din Serbia. Cred că Serbia trebuie să se distanțeze de Rusia. Rusia e foarte prezentă în această țară și dacă Serbia nu se distanțează de Rusia, atunci nu va putea uh, adera la Uniunea Europeană. Europeană și condamn și exercițiile militare făcute de Serbia. Mulțumesc. Hvala za besedo. Cu član delegației za Serbia. Mulțumesc, spune domnul Bogovici. Și eu sunt membru al delegației uh, Parlamentului European cu Serbia, de aceea iau cuvântul. Vreau să-l felicit pe raportor. Anul trecut am fost în Serbia de mai multe ori. Cunosc bine situația și știu că raportorul a făcut mari eforturi pentru a realiza acest text, a lăudat ce era de lăudat și a criticat ce era de criticat. Textul este echilibrat și acoperă toate uh, elementele cele mai importante. Aș vrea să mai spun că eu am urmărit situația economică din Serbia, care s-a anul trecut. Însă, cred că trebuie să fim realiști în ceea ce privește uh, demografia Serbiei. Date din 2015 arată că s-au născut 65 de persoane și au murit 15.000. Uh, Eh, să nu uităm că se produce un mare exod al creierelor din Serbia. De aceea ar fi important să lucreze la stabilitatea fiscală și cred că Uniunea Europeană trebuie să ajute Serbia într-o măsură mai mare pentru a eh, combate această tendință și pentru a stimula o eh, dezvoltare pașnică a Serbiei. Trebuie să acordăm atenție rolului Serbiei în regiune ca factor de stabilizare. Rusia a fost menționată de mai multe ori. În ceea ce privește interferențele în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim la uh, cum putem să combatem rolul Rusiei și să ne asigurăm că procesul de aderare este cât se poate de interesant pentru cetățenii sârbi. Unele state membre au optat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. De aceea, entuziasmul uh, pentru aderare din Serbia este și în scădere. Mulțumesc, doamna Ruiz Calavera are acum cuvântul de la Comisia Europeană. Thank you very much, uh, dear Mr. McAllister. Mulțumesc foarte mult. To congratulate the rapporteur for this draft uh, resolution. Din păcate, microfonul vorbitoarei nu se aude bine. General and, and, and welcomes this draft. Mulțumesc. Salutăm acest proiect de text care ni se pare echilibrat și împreună cu dumneavoastră, domnule raportor, dorim să salutăm progresele făcute de Serbia, mai ales în ceea ce privește obiectivul strategic de aderare la Uniunea Europeană. Reforme economice, reforme structurale, parteneriat cu Kosovo și relații bune de vecinătate. Comisia Europeană apreciază eforturile Serbiei în criza migrației și vom continua să oferim sprijin financiar substanțial Serbiei în acest domeniu, pe baza nevoilor identificate. În ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, suntem pe calea cea bună cu negocierile. Ș șase capitole sunt deschise și unul este închis provizoriu. Acum avem nevoie de o reafirmare a intențiilor Serbiei de a continua reformele la modul decisiv, mai ales în domenii cum ar fi uh, judiciarul, combaterea corupției, libertatea de exprimare, drepturile omului și protecția grupurilor celor mai vulnerabile, reforma administrației publice, antidiscriminarea și uh, continuarea dezvoltării economice. La fel de important este să se continue progresele în ceea ce privește normalizarea relațiilor Serbia-Kosovo. Dorim ca Serbia să se alinieze la achiul european, mai ales în ceea ce privește uh, azilul și politica externă. Sperăm ca un progres constant în aceste domenii să permită statelor membre să deschidă uh, și alte capitole de negociere în 2017. Comisia Europeană a pregătit terenul și intenționăm să continuăm sprijinul în Serbia prin asistență tehnică și expertiză financiară din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheiere voi da cuvântul raportorului McAllister. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Doresc să vă mulțumesc pentru contribuțiile interesante, nu doar raportorilor din umbră de la diferitele grupuri, ci tuturor colegilor interesați. Și aștept cu nerăbdare discuție interesantă și fructoasă. Avem timp, după cum știți, pentru a depune amendamente până pe 18 ianuarie la ora 12 și uh, sunt convins că vom reuși să găsim uh, compromisuri cât mai echilibrate și un text uh, în a doua lectură care să fie adoptat cât mai rapid. Cred că suntem cu toții de acord că Serbia este pe calea cea bună către aderarea la Uniunea Europeană. Sigur că mai sunt foarte multe de făcut, însă este important să susținem forțele pro-europene din Serbia. Eu cred că Serbia este o țară extraordinară, un mare actor cultural pe scena europeană și uh, cred că e important ca Serbia să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, ați spus-o și dumneavoastră. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 ianuarie la ora 12, la prânz. Aici se încheie acest punct și trecem la uh, prima uh, dezbatere a proiectului de raport privind Kosovo, raportul Comisiei privind Kosovo pe 2016. Raportoarea e doamna Lunacek, deja domnul comisar Han ne-a făcut o prezentare în noiembrie privind pachetul de extindere și de când am adoptat uh, raportul nostru anul trecut, acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo a intrat în vigoare în mai și uh, e important să se mai îndeplinească niște criterii importante. Am să-i dau cuvântul acum doamnei Ulrike Lunacek ca să ne prezinte poziția sa privind amendamentele și diferitele părți ale textului. Mulțumesc, domnule președinte, voi continua în limba engleză. Well, I also would like... Și eu aș dori să încep cu elementele pozitive din ultimul an legate de Kosovo, care se regăsesc în raportul meu. Mai întâi um, am avut raportul de stabilizare și asociere între UE și Kosovo, care a intrat în vigoare pe 1 aprilie și este prima relație contractuală între UE și uh, cea mai nouă țară europeană. Pe 11 noiembrie, când am fost la Priștina alături de comisarul Han, am participat la lansarea agendei pentru reforme europene uh, pentru a pune în aplicare acest acord și uh, trebuie să spunem, și am spus atunci autorităților din Kosovo că trebuie să dea dovadă de determinare pentru a face, pune în aplicare toate aspectele acordului, pentru uh, în uh, interesul cetățenilor din Kosovo, mai ales când vine vorba de situația economică, de care de locuri de muncă, lucruri atât de importante pentru că oamenii să se simtă mai aproape de țara lor și să dorească să rămână în Kosovo și să implice în uh, construirea țării. Apoi, în ceea ce privește um, participarea Kosovului la uh, programele europene, acesta a început de asemenea și uh, Kosovul a primit propriul cost telefonic, uh, a intrat în vigoare și acest acord, care va fi în aplica- pus în aplicare cât de curând. În curând, cetățenii din Kosovo uh, vor putea fi contactați telefonic cu propriul cod și nu cu codul sloven sau um, sârb. Uh, trebuie să se dea lumină verde până în aplicare a două elemente din liberalizarea vizelor. După cum știți, Kosovul este singura țară din Balcanii Occidentale care cetățeni încă nu pot să călătorească liber trei luni în Uniunea Europeană. Aceasta e o problemă foarte mare pentru cei din Kosovo, așa că m-am bucurat mult când Comisia a dat lumină verde, dar acum eh, mingea este în terenul Kosovului. Trebuie să respecte două condiții. E vorba de demarcarea eh, frontierei cu Muntenegrul, cu Muntenegrul și Acordul trebuie ratificat. Există multe controverse în legătură cu acesta, dar am spus ambelor guverne la negocieri că trebuie să facă acest lucru. Guvernele au semnat, așa că acum trebuie să se facă acest lucru. Um, Uniunea Europeană are multe alte probleme și dacă Kosovo dorește să folosească această lumină verde în condițiile comisiei, atunci trebuie să facă ce are de făcut. La fel și în ceea ce privește acordul la nivel înalt privind criminalitatea organizată și corupția, guvernul trebuie să facă mai multe. Sunt lucruri care pot fi făcute rapid, trebuie făcute rapid și atunci cetățenii din Kosovo vor putea călători liber. Um, aceste două condiții trebuie să fie respectate de Kosovo și am spun acest lucru foarte clar în raportul meu. Regret de asemenea raport situația polarizată care s-a creat și sper că lucrurile se vor schimba în noul an 2017. Alte elemente pozitive sunt acordul pentru justiție în cadrul just, dialogului între Serbia și Kosovo și acesta trebuie pus în aplicare ca și multe alte elemente ale dialogului. Am menționat deja acest lucru în dezbaterea privind raportul pentru Serbia. Dialogul este un proces foarte bun uh, și mulțumesc Federica Mogherini și staffului uh, său pentru eforturile făcute, precum și delegațiilor și ambasadelor UE pe teren. Acum trebuie să punem în aplicare acest, uh, rezultatele acestui dialog de guverne, de autorități, dacă nu, nu va funcționa. Un altă, o altă dimensiune este cea a drepturilor omului, e vorba de drepturile femeilor, de violența domestică este în continuare o problemă mare în Kosovo nu doar în Kosovo, de altfel, și în alte țări din regiune și chiar din Uniunea Europeană. Dar am menționat aspectul și în, în acest raport. Uh, situația cetățenilor LGBTI uh, s-a ameliorat, există legi pentru a-i proteja, um, dar în continuare există temeri uh, în rândul comunității LGBTI. Uh, lupta împotriva corupției trebuie să continue. Am cerut de asemenea și o strategie pentru, în legătură cu strategie pentru energie. Uh, Kosovo are nevoie de o strategie pentru energie care să includă uh, eliminarea încet încet a combustibilor eh, fosili, lignitul, um, Kosovo are lignit, poate să-l folosească, dar acesta duce la multe probleme de sănătate, trebuie să-și diversifice sursele de energie. Bineînțeles, în raportul meu, așa cum am făcut-o de fiecare dată de lungul anilor, am cerut celor cinci state din UE care nu au recunoscut încă Kosovoul să o facă. Multe dintre acestea cooperează strâns cu Kosovul la toate nivelurile, inclusiv uh, pentru vizele Schengen. Deci recunosc pașapoartele uh, cetățenilor din Kosovo, dar nu recunosc la nivel internațional. Ar fi foarte important pentru participarea Kosovoului la mai multe organizații regionale și internaționale să o facă. Amintesc tuturor că Kosovoul a fost deja recunoscut de 113 din 193 state membre ONU. Doresc să mulțumesc uh, la final și secretariatului și stafului meu, stafului grupului meu pentru sprijin și sper să cooperăm cât mai bine cu raportul din umbră cu care am cooperat foarte bine și în trecut. Vă ascult cu interes observațiile acum. Mulțumesc! Începem cu raportul din umbră. Domnul Adactuson. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamne Lunacek, pentru uh, raportul uh, său, uh, foarte echilibrat și profesionist. raportul se referă la toate aspectele majore în legătură cu integrarea pas cu pas a Kosovului uh, um, în uh, construcția europeană. Doresc să menționez câteva aspecte care sunt um, principalele preocupările grupului PPE. În proiectul de raport se menționează pe scurt situația financiară din această țară. Și deși, deși uh, sunt de acord, mă bucur uh, uh, de faptul că țara a obținut mai multe venituri din impozite, eu consider că baza economiei unei țări nu este capacitatea de a colecta taxele, ci inovarea, antreprenoriatul. În aliniatul privind lupta împotriva terorismului, știu, doamna raportor a folosit termenul uh, extremismul uh, violent, dar conținutul paragrafului uh, arată clar că problema este islamismul, extremismul islamic. <clears throat> Am dorit să, să modificăm acest text, nu doar pentru că este o chestiune simbolică, dar și pentru că înțelegerea corectă a problemei um, permite soluționarea ei uh, mai um, rapidă și mai simplă. Problema este, de exemplu, cum să se pună capăt fluxurilor de bani care ajung uh, Um, la uh, islamiști din țări cum ar fi Arabia Saudită sau Qatar. Și aș dori să vorbesc despre relația nu atât de normală între Kosovo și Serbia. Arestarea fostului prim-ministru Caradinai aduce întrebări. Uh, având în vedere ce două, cele două achitări de la fostul de la Tribunalul uh, Internațional pentru fosta Iugoslavie. Cred că Serbia va avea cel mai mult de pierdut în urma acestui incident. Mulți dintre noi vedem că această arestare nu are loc într-un vid. Uh, zidul de la Metrovița și incertitudinea privind uh, um, un sistem judiciar unic, amenințările privind uh, um, la adresa administrației anumitor municipalități sârbe fac parte din tablou. um, ortodoxii sârbi uh, uh, au fost împiedicați să-și, uh, să participe la slujba de Crăciun în Kosovo și sunt lucruri care uh, nu sugerează nimic bine. Sperăm că discuțiile și negocierile noastre vor fi la fel de constructive ca și anul trecut. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Benifei, care va lua cuvântul în numele domnului Panțerii. În numele raportorului nostru din umbră, Antonio Panzeri, aș dori să mulțumesc doamnei raportor Lunacek pentru excelentul proiect de raport. Acesta ține cont de principalele preocupări politice în ceea ce privește Kosovoul, intrarea în vigoare a acordului de stabilizare și uh, asociere UE uh, Kosovo la 1 aprilie 2016 este un element esențial în integrarea Kosovoului în UE și lansarea agendei europene de reforme pe 11 noiembrie 2016 este încă un pas pozitiv. Aceasta va fi o platformă concretă pentru punerea aplicarea a acordului de stabilizare și asociere. Grupul SCD Um, este de acord cu anumite elemente din document, cum ar fi polarizarea aspectului politic și nevoia de a se ajunge la compromisuri durabile pentru a facilita progresul țării pe drumul țării european și liberalizarea vizelor ca uh, pas important în integrarea europeană. Uh, dar suntem preocupați de situația din uh, Uh, Parlament privind ratificarea acordului de limitare a frontierei cu Muntenegru. Este clar că liberalizarea vizelor poate fi acordată după ce Kosovul va fi respectat toate criteriile, inclusiv uh, condamnările la nivel înalt uh, privind corupția și criminalitatea organizată este fundamental în relația cu Serbia ca uh, Kosovul să respecte acordul uh, din cadrul dialogului facilitat de UE și hotărârea Curții Constituționale din Kosovo. Ne preocupă uh, prezența parale- a unor structuri paralele sârbe. Grupul SCD va sprijini abordarea generală și raportul nostru de umbră, domnul Panțerii, va depune amendamente pentru a completa textul uh, acordând atenție deosebită luptei împotriva corupției și criminalității organizate și nevoii de coordonare mai eficientă între instituțiile care se ocupă de identificare, anchetarea și uh, um, urmărirea justiției a cazului de corupție și nevoia unor programe eficiente uh, pentru a lupta împotriva extremismului violent și radicalizării de asemenea programe pentru promovarea dialogului. Eh, apoi reforme socioeconomice atât de necesare și este important să se dea mai multă atenție de eh, puterea politică atingerii progreselor concrete, lupta împotriva șomajului, mai ales în tinerilor, împotriva căreia trebuie să se lupte Um, punând accentul uh, pe rezultatele educației printr-o mai bună formare a profesorilor uh, și relații între școală și familie uh, și ameliorarea pieței muncii prin inspectoratele muncii și tribunale pentru a garanta că politicile și legislația sunt puse în aplicare și provocările legate de discriminările la locul de muncă uh, sunt rezolvate. Aș dori să mulțumesc încă o dată colegei Lunace, că numele meu din partea, și din partea domnului Panțeri și în următoarele săptămâni cu siguranță um, vom lucra la compromisuri. Mulțumesc. Are cuvântul domnul McAllister. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu lui Ulrike Lunacek pentru prezentarea acestui raport echilibrat și foarte detaliat privind uh, situația din Kosovo. Mă bucur că Kosovo, ca și Serbia, s-au angajat, s-au uh, implicat mult în procesul de normalizare și în punerea aplicare a acordurilor din cadrul dialogului facilitat de UE. Cred că trebuie să transmitem un mesaj clar că acum trebuie să se treacă la punerea în aplicare completă a acordului la care s-a ajuns deja, rapid și complet. Serbia și Kosovo trebuie să identifice noi domenii de dialog, de discuție pentru a ameliora viața oamenilor și pentru a normaliza pe scară largă în relațiile din toate domeniile și cer serviciilor de acțiune externă să facă evaluarea performanței ambelor părți în respectarea obligațiilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Picula. Mulțumesc! Doresc să o felicit de doamna Runacek pentru raportul său bun, care prezintă situația din Kosovo în mod obiectiv. Se vorbește și de lucrurile de, de realizări, dar și de oportunitățile pierdute. Bineînțeles, principalul element uh, este acordul de asociere uh, și uh, această agendă de reforme, dar liberalizarea vizelor nu a devenit realitate din cauza faptului că două condiții nu au fost îndeplinite. Una dintre aceste condiții este uh, legată de granița cu Muntenegrul. Știm <coughs> care e situația și sper că rapid uh, se vor uh, respecta și aceste condiții și că Parlamentul va putea ratifica liberalizarea vizelor și astfel cetățenii din Kosovo vor putea beneficia de libera circulație. În calitate de președinte a delegației parlamentare pentru cooperarea cu Kosovo, trebuie să spun că delegația noastră a lucrat, a, funcționat foarte bine, toți membrii au participat uh, um, la cele două reuniuni la care am adoptat foaia de drum și recomandările și trebuie să menționez și progresele făcute în relație cu Serbia. Acum există un uh, prefix telefonic pentru Kosovo, avem uh, un cadru ameliorat, dar în continuare criminalitatea organizată, corupția la nivel înalt și libertatea mass mediei sunt obstacole în calea unei integrări europene mai complete a Kosovului. Cred că acordul de asociere ca prim pas spre UE uh, va fi considerat un semnal important și cea mai tânără țară europeană va obține sprijinul uh, complet al Uniunii Europene în efortul. Um, thank you. Um, Mrs. Lunacek. Domnul Corvin Miche. Mulțumesc. Doamna Lunacek a vorbit despre anumite aspecte formale legate de Kosovo. Dar eu cred că situația reală din Kosovo e mult mai complicată decât este prezentată în raportul dânsei. Hai să vorbim despre aspectele formale, mai întâi. Se face analogie între Kosovo și Crimea și independența Kosovolui uh, care ar deschide calea independenței uh, Crimei. Uh, problema este că Crimea ar putea fi un, un stat independent. Dar Kosovo este un stat artificial, este sprijinit de americani și de comunitatea internațională. Bineînțeles, Crimea um, a putut să facă parte din Federația Rusă, poate și Kosovoul să facă parte din UE, dar situația din Kosovo este foarte periculoasă. Eu nu sunt sigur deloc că avem nevoie de Kosovo în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Senior Pertele. Mulțumesc. Are cuvântul acum Dom domnul Peterle. Doamna Lunacek este un raportor pe care se poate conta și doresc să o felicit pentru raportul dânsei. Mă bucur că și în, cadrul, în cazul Kosovo-lui s-au făcut progrese. Statisticile sunt pozitive în 10 cazuri ne bucurăm că s-au făcut progrese, de, în 4 cazuri ne-am exprimat preocuparea și în alte 4 cazuri cerem să se acționeze. Doresc să vorbesc despre polarizarea în Kosovo. Nu e vorba doar de politică și legislație, e vorba de cultura politică aici. E vorba uh, de modul în care se promovează reconcilierea. Uh, cu o situație atât de polarizată, e greu să se adopte standardele europene, dar sper că Kosovo va reuși să facă progrese în acest domeniu. Mulțumesc. Doamna Fayon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și colegei mele, doamna raportor Ulrike Lunacek, întotdeauna o plăcere să lucrez cu dânsa și mă bucur că este atât de mm, angajată, atât de hotărâtă să ajute Kosovo-ului mm, mm, pe calea europeană. S-au identificat elementele pozitive uh, și progresele făcute de Kosovo, dar eu aș dori să vorbesc despre liberalizarea vizelor uh, privind Kosovo, uh, pentru Kosovo. Doamna raportor spune că acesta e o problemă mare pentru cetățeni. Îmi pare rău că în ultimele luni nu s-au putut uh, liberaliza vizele. Mingea este în terenul uh, celor din Kosovo. Noi am făcut multe eforturi pentru a facilita uh, liberalizarea vizelor, să ajutăm autoritățile din Kosovo în ultimele săptămâni și luni pentru a respecta ultimele două criterii. E vorba de ratificarea acordului privind granița cu Montenegrului și să-și amelioreze performanța luptă împotriva corupției. Știu că este o chestiune foarte sensibilă nevoie când vine vorba de acordul um, de frontieră, dar doresc să profit de oportunitate pentru um, a face apel din nou la adresa autorităților din Kosovo să urgenteze procesul pentru că avem o oportunitate să mergem înainte și sper că vom folosi această oportunitate pentru că este un element crucial pentru, mai ales pentru tineri, să li se deschidă calea călătoriei fără vize și în această, din această perspectivă europeană mai generală. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, îmi uh, exprim și eu aprecierea la adresa raportului doamnei Lunacek. Este un raport bine formulat și în mod foarte serios uh, îl apreciez mult. Ca și um, colegii, sper că anul 2017 va fi un an în care Kosovo va continua pe calea integrării europene. Realizările Kosovoului au fost menționate și mă bucur foarte mult că acordul de asociere a intrat în vigoare. Suntem preocupați uh, de modul în care funcționează Parlamentul din Kosovo și fac apel la adresa parlamentarilor să reia sesiunile ordinare în activitatea Parlamentului. Nu cred că e prea mult să cerem acest lucru. Mm, demarcarea frontierei cu problema frontierei cu Muntenegrul, Muntenegrul trebuie rezolvată pentru a se obține liberalizarea vizelor. De mult trebuie rezolvată această problemă. Trebuie să facă mai multe pentru a lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Pentru ca țara uh, să lupte în mod solid împotriva uh, acestor uh, fenomene. Sper că mm, conducerea Kosovului va reuși Uh, să acționeze în mod hotărât și fac apel la adresa liderilor din Kosovo să continue uh, cu bună credință dialogul între Belgrad și Priștina. Mulțumesc! Cucan. Mulțumesc, domnule Cucan. Și acum, Henobeva Ruiz, din partea Comisiei. Mulțumesc! Stimată doamnă Lunacek, stimați eurodeputați, Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de rezoluție privind Kosovul. Comisia uh, are o apreciere în mare parte uh, care corespunde cu a dumneavoastră. Știm care e situația politică de la Priștina. Aceasta va fi o preocupare majoră, o provocare în 2017. Trebuie să ia decizii, cum ar fi uh, Uh, ratificarea acordului privind uh, granițele cu Muntenegrul și chestiunea um, uh, administrației locale în municipalități. Cerem autorităților din Kosovo să lucreze la reforme în Parlament. Astfel, Kosovo se va putea apropia de Uniunea Europeană și să beneficieze de uh, Um, acordul de stabilizare și asociere. Avem acum un cadru complet pentru dialogul politic și, și aprofundarea relațiilor noastre și trebuie să se profite cât mai mult de pe urma acestuia. Uh, agenda reformelor europene a fost lansată anul trecut și acesta este un instrument uh, pentru ca Kosovul să maximizeze avantajele acordului de asociere și stabilizare și sper că vor urma acțiuni concrete care va arăta, sprijinul Kosovului față de această agendă. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, este important acum ca Kosovul să ratifice, bineînțeles, acordul privind granița cu Muntenegrul și să continue să lupte împotriva uh, criminalității organizate și împotriva corupției pentru a ne asigura că liberalizarea vizelor devine realitate cât mai de repede pentru cetățenii Kosovului. Doresc să menționez uh, și acordul cadru semnat recent, care va permite Kosovului să participe la multe programe europene și va oferi astfel posibilitatea uh, adâncirii relațiilor între societățile civile din UE și Kosovo. Vom continua să sprijinim Kosovul cu finanțare, cu fonduri europene și dorim ca fondurile să ajungă uh, la cât mai mulți oameni concret pe teren și suntem în continuare foarte hotărâți uh, să ajutăm Kosovo să avanseze pe calea europeană în 2017. Are acum cuvântul colega Suița. Mulțumesc! În calitate de vicepreședinte al uh, Comisiei pentru Relațiile cu uh, uh, Kosovo și Bosnia-Herzegovina. Mă interesează subiectul, nu am mare lucru de adăugat, suntem de acord în legătură cu situația din Kosovo și doresc să o ajut pe doamna Kosovo la acest raport, care de altfel este de excelentă calitate. S-au făcut anumite realizări pozitive, cum ar fi semnarea acordului cu UE și lansarea agendei pentru reforme. Kosovul a primit un prefix telefonic, dar liberalizarea vizelor nu a devenit realitate pentru că nu s-au respectat două condiții. Știu că e foarte greu să se ratifice un acord privind demarcarea frontierei între Kosovo și Muntenegrul, dar acesta este una dintre condiții. Mă bucur că ați făcut apel la adresa uh, celor uh, cinci state membre care nu au recunoscut încă Kosovoul să o facă. Comisia Europeană a invitat Kosovoul uh, să participe ca observator la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și acesta este încă o invitație, o recunoaștere suplimentară și o invitație a Kosovo-ului să se implice. Uh, Eh, trebuie să se pună în aplicare complet acordul eh, UE-Kosovo, care a fost deja semnat. Cred că scena politică din această țară trebuie să fie mai puțin polarizată și Kosovo trebuie să continue să facă eforturi pe calea europeană. Mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor eh, care fac parte din delegația pentru relațiile cu Kosovo și Bosnia-Herzegovina, care sprijină progresele Kosovului în integrația europeană pentru ca această țară să se integreze și mai mult în Europa noastră comună. Vă aștept uh, amendamentele, doresc să spun, poate cu umor, <laughs> să, vă rog să nu depuneți prea multe, dar să depuneți amendamentele cele mai importante. Bun, dincolo de glumă, vă aștept cu interes amendamentele, pentru că anumite părți, anumite aspecte pot fi încă ameliorate sau poate lipsesc lucruri din text. Deci uh, le voi studia cu atenție și apoi le vom discuta împreună. Sper că rezultatul final va fi un raport bun care uh, Eh, va fi, sper că va fi văzut ca un eh, semn eh, de, ca, ca un sprijin, un gest de sprijin pentru Kosovo, dar uh, va exprima și anumite critici, pentru că fără critici lucrurile nu funcționează. Da, pe 18 ianuarie avem uh, termenul ca și la Serbia pentru depunerea amendamentelor. Și acum trecem la ultimul punct, uh, de pe ordinea de zi, și anume avizele AFET pentru descărcarea de gestiune Comisiei Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă pe anul 2015. V-aș sugera, dragi colegi, să avem o dezbatere comună pentru cele două puncte și atunci când e vorba de adoptarea descărcării de gestiune la AFET, avem o sarcină foarte delicată și anume să vedem cum s-au cheltuit banii în UE și să evităm o anumită simplificare care să nu țină cont de natura acțiunilor noastre în afară. De aceea salut faptul că uh, raportorul nostru are o abordare echilibrată, ținând cont de context. Pentru SAE, E clar că această problemă ne-a adus uh, o imagine proastă, negativă în presa anul trecut. Sunt teme care totuși trebuie abordate, dar trebuie să ținem cont de contextul său și nu putem ignora uh, contextul în care uh, noi funcționăm în 139 de țări. Raportorul uh, reamintește de asemenea angajamentele luate de înaltul reprezentant în fața comisiei noastre cu ocazia procedurii bugetare, pentru a vedea ce se întâmplă cu suprareprezentarea prin diplomație națională în anumite categorii ale SAE. Această chestiune ar trebui abordată în cadrul descărcării de gestiune și vom ține cont în continuare de îndeplinirea acestor angajamente. Și acum dau cuvântul domnului Liț, care va vorbi în numele raportorului. Mulțumesc! După cum ați spus, voi citi acest mesaj din partea domnului Balcitis. Aș vrea să prezint principalele elemente ale acestui aviz legate de descărcarea de gestiune pentru uh, Comisia Europeană pe anul financiar 2015. Avizul arată că, din păcate, rata de eroare la capitolul 4, la rubrica 4 este estimat de către Curtea de Conturi că nu ar fi scăzut față de anul 2014 și reprezintă 2,8%. În al doilea rând, această rată a erorii este sub rata erorii identificată la alte rubrici și aceasta arată uh, că se ține cont și de faptul că aceste acțiuni țin cont în contexte dificile, au loc în contexte dificile și în condiții dificile. De asemenea, e nevoie de susținerea din partea UE și salută faptul că Comisia a implementat cinci din cele șapte recomandări făcute de Curtea de Conturi în rapoartele din 2012 și 2013. Comisia a făcut pașii necesari pentru implementarea celorlalte două recomandări. Domnul s a prezentat încă două amendamente suplimentare care au de-a face cu uh, misiunile PESA. În încheiere aș vrea să mulțumesc și raportorului din partea PP, raportorului din umbră, domnul Preda, pentru noile aliniate 6A și 6B pe care le-a prezentat prin amendamentele sale și care au completat cu succes acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul McAllister în numele domnului Preda. Mulțumesc foarte mult. Ah, aș vrea să citesc și eu din partea domnului Preda următoarea declarație. În primul rând îmi cer scuze pentru că nu am putut participa la această dezbatere legată de descărcarea de gestiune pe 2015. În al doilea rând aș vrea să mulțumesc raportorului pentru două proiecte de aviz ah, la care am prezentat doar un număr limitat de amendamente în numele PPE-ului. În ceea ce privește ah, primul punct pentru Comisia Europeană, Raportul special al Curții de Conturi, care se centrează pe ajutorul de preasistență și pe întărirea capacităților din Balcanii Occidentali este esențial. Iată de ce în amendamentul 18 se salută recomandările făcute de Curtea de Conturi și încurajează să se implementeze, în special pentru a întări capacitatea de răspuns pentru țările din Balcani. Amendamentul 20, de asemenea, care se referă la asistența specială pentru Moldova și Ucraina, sugerează Comisiei să țină cont pe deplin de condiționalitatea legată de aceste țări și să facă o monitorizare completă a reformelor implementate. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra unor recomandări importante pentru Balcanii Occidentali și pentru țările din vecinătate, care sper să fie susținute. În ceea ce privește SAE, pe anul 2015, am prezentat doar două amendamente minore. Ambele au de-a face cu faptul că delegațiile UE au nevoie de susținere suplimentare pentru a avea o reprezentare coerentă în țările respective. Amendamentul 13 menționează susținerea delegațiilor pentru a asigura o gestiune și un management optimal al clădirilor. Salut încă o dată acest uh, aviz și sper că să fie aprobat fără probleme. Mulțumesc, domnule Alister, și acum am să dau cuvântul reprezentanților uh, comisiei. Domnul Roman Macangusta, din partea SEAE, vă rog. Mulțumesc. La punctul 2.5 din acest aviz, am vrea să subliniem sau să facem un comentariu. Misiunile PESA și auditurile făcute sunt un proces pentru care e nevoie de un anumit timp din cauza uh, complexității acestor operațiuni. În ziua de astăzi avem uh, patru misiuni în conformitate cu articolul 16 și acestea reprezintă o parte substanțială a bugetului nostru, EULEX uh, Kosovo, EUPOL Afganistan, EUMEN Georgia și EUCOPS în Palestina. Există de asemenea uh, două misiuni restante, cea din uh, uh, Nigeria și Nestor, iar în legătură cu celelalte misiuni pe care le mai avem, trei dinle, dintre ele, Mali, Ucraina și încă una, sunt pregătite pentru a fi lansate sau chiar au și început. În ceea ce privește EUBAM Libia, aceasta nu va fi posibilă din cauza situației uh, uh, de securitate. Deci nu vom putea face um, evaluarea necesară pentru această misiune. Este vorba deci de o muncă în progres, așa cum spuneam și la început, și noi uh, suntem dispuși să aplicăm recomandările și să lucrăm pe marginea lor. Mulțumesc și acum domnul Enrique Garcia din partea DG Dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Salutăm prezentarea echilibrată a raportorului în legătură cu uh, marja de eroare, cu rata de eroare. Suntem de acord cu felul în care ea a fost uh, prezentată, suntem de acord cu faptul că această rată uh, este prezentă, este constantă și Recunoaștem de asemenea contextul dificil în care lucrăm, ceea ce face ca rata erorii să fie mai scăzută decât în alte domenii de politici. Deși suntem peste 2%, credem că mergem în direcția cea bună și avem și alți indicatori, de exemplu o rată reziduală a erorii care a scăzut în ultimii patru ani și a ajuns la 2,2%, Deci sperăm să avem o evoluție pozitivă. Salutăm și valorile pozitive ale Curții de Conturi în ceea ce privește implementarea recomandărilor din anii anteriori. După cum știți, aceste recomandări uh, au întărit sistemul nostru de control și tocmai de aceea am fost de acord cu toate recomandările anul acesta. Suntem mulțumiți că Curtea de Conturi a evaluat în mod pozitiv uh, munca făcută în ceea ce privește implementarea acestor recomandări până acum, pentru că majoritatea dintre ele au fost considerate ca fiind pe deplin implementate și una dintre ele aproape complet implementată. În ceea ce privește evaluarea făcută de beneficiar, știm că aceasta este o problemă, suntem conștienți de ea și lucrăm îndeaproape pentru a identifica principalele probleme și s-au luat deja măsuri care se reflectă în recomandarea, recomandarea care este considerată a fi aproape complet uh, uh, realizată. Acum, în ceea ce privește uh, verificările pe marginea cheltuielilor și, de asemenea, auditurile pe care le realizăm noi, sunt niște criterii foarte clare care trebuie aplicate pentru ca aceste instrumente să fie utile și să ne ajute la reducerea ratei erorilor. Pentru următorul punct, uh, aș da cuvântul colegului meu de la Diginiel, dacă sunteți de acord. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Cristof Gorninos, vă rog. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor uh, europarlamentari, este o adevărată uh, onoare pentru noi să vă oferim clarificări în legătură cu situația actuală și rata reziduală a erorii pentru anul 2015. În primul rând, e vorba aici de o chestiune care se referă la un mod de management specific managementul indirect realizat în cadrul unui instrument specific IPA de preaderare care uh, s-a realizat în cadrul Diginier. Raportul de activitate din 2015 a prezentat noul sistem și a tras concluziile în legătură cu reprezentativitatea acestei rate a erorii. Pentru a putea face față acestor vulnerabilități, Diginier s-a bizuit și pe alte surse de asigurări, așa cum s-a arătat în raportul DAS 2015 pentru raportul de activitate pe 2016. Directorul general al DigiNear a luat în considerare pe deplin recomandările Curții de Conturi în ceea ce privește calcularea ratei reziduale a erorii pentru IPA, AMPC, pentru țările beneficiare. În acest sens a făcut două lucruri. În primul rând, am actualizat procedurile noastre și am implementat uh, un plan de acțiune. Iată care sunt uh, măsurile preconizate în acest plan de acțiune. În primul rând, contractele existente care acoperă la ora actuală uh, instrumentul de vecinătate și IPA, prin management direct și indirect, au fost extinse pentru a asigura și IPA ANBC 2. În al doilea rând, alte măsuri au fost luate de către Diginier în Croația, Turcia, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, combinând revizuirea felului în care funcționează acest audit și uh, noi audituri mai performante. În al treilea rând, auditorii externi au fost contractați pentru a extinde auditurile interne pe care le facem uh, pentru două cazuri, pentru Turcia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În felul acesta putem asigura o mai mare uh, rată de încredere pentru rezultatele noastre. La audierea domnului comisar Han în fața Parlamentului European, pe 8 noiembrie, do- doamna Lamarck arăta că Curtea de Conturi este mulțumită de măsurile luate la Diginier și că avem încredere că toate aceste măsuri vor asigura reprezentativitatea și încrederea necesară pentru rata reziduală a erorii, pentru IPA, pentru țările beneficiare și că în felul acesta vom face față pe deplin criticilor manifestate de Curtea de Conturi. Mulțumesc și acum reprezentantul uh, SEAE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și doamnelor și domnilor uh, deputați uh, pentru întâlnirea de astăzi și pentru posibilitatea de a face comentarii pe această temă. La Serviciul de Acțiune Externă acordăm o atenție deosebită acestor rapoarte și avizelor prezentate de diverse comisii, în special din partea AFET și facem o monitorizare de aproape a recomandărilor uh, făcute. Considerăm că este o ocazie foarte bună pentru noi, pentru instituția noastră, de a evalua și a înțelege în um, ce domenii trebuie să facem îmbunătățiri pentru a arăta care este angajamentul nostru față de o practică bugetară sănătoasă și pentru a arăta care sunt progresele obținute. Și în acest context pot să vă spun că SEAE a avut o rată erorii scăzută, sub 2% pentru o instituție precum instituția noastră este într-adevăr o realizare foarte importantă și acesta va fi obiectivul nostru și pe anii viitor. Curtea de conturi a prezentat în principal două îngrijorări sau recomandări. În primul rând, în ceea ce privește recrutările pentru agențiile locale, este o chestiune delicată pentru noi, pentru că de multe ori avem 300 de persoane care se prezintă pentru un post de șofer. Am fost de acord să modificăm aceste proceduri și, așa cum spunea și domnul președinte, aveam nevoie de o abordare echilibrată. În al doilea rând, procedurile de achiziții publice, SEAE, a fost uh, o instituție importantă. Curtea de Conturi a analizat în jur de 30 de astfel de proceduri de achiziții pe care le-am uh, făcut pe anul 2015 și Curtea a venit cu rezultate foarte bune uh, în legătură cu procedurile noastre. Uh, Comentariile făcute de Curtea de Conturi s-au centrat uh, doar pe procedurile uh, cu valori mici și mijlocii, nu pe cele care depășeau 7500 de euro și vom ține cont de ele pe viitor. Este una dintre provocările cu care ne confruntăm la nivelul SEAE, pentru că trebuie să lucrăm cu 139 de delegații în uh, mod descentralizat, uh, cu 139 de autorități diferite, dar, bineînțeles, vom încerca să facem progrese pe viitor. Ținem cont uh, cu toată seriozitatea de recomandările făcute de Curtea de Conturi. Așa cum arăta și domnul președinte, în contextul procedurilor bugetare pe 2017 ne-am luat un angajament alături de Parlament pentru a aborda o serie din aceste chestiuni. Nu e vorba aici doar de uh, echilibrul între uh, reprezentanți uh, ai statelor membre și reprezentanți oficiale ai instituției, uh, Vreau să vă spun că uh, rata prezenței diplomaților uh, naționali în delegațiile noastre corespunde cu ceea ce se stabilește prin uh, actul legal care întemeiază funcționarea noastră, dar dacă există dezechilibre în ceea ce privește șefii de delegații, avem o mai mare prezență a diplomaților din partea statelor membre, iar în ceea ce privește posturile la nivelul mijlociu de uh, management, echilibrul este mai bun. Vom încerca să rezolvăm această problemă în cadrul mandatului pentru rotație și mobilitate, respectând în același timp și selecția făcută pe bază de merite. Un ultim comentariu. Ne confruntăm cu provocări majore în cadrul SEAE. După cum spuneam, suntem o instituție mică, dar ne confruntăm cu din ce în ce mai multe provocări. Am avea nevoie de mai multe resurse și toate acestea se întâmplă uh, cu condiții de uh, securitate foarte dificile. Trebuie să asigurăm securitatea pentru delegațiile noastre, așa că aș profita de această ocazie pentru a mulțumi, în primul rând, Parlamentului pentru toată susținerea pe care ne-a acordat-o în procedurile bugetare pe 2017 pentru a asigura siguranța stafului nostru în delegațiile din aceste țări și probabil că va trebui să revenim pe această temă pe viitor în fața dumneavoastră. Oricum, mulțumesc încă o dată Comisiei dumneavoastră pentru susținerea pe care a arătat-o față de SEAE. Mulțumesc, vă reamintesc că votul va avea loc uh, uh pe 31 ianuarie. Aici se încheie ședința. Următoarea ședința noastră va avea loc pe 24 ianuarie. Vă mulțumesc!